viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Cuba. În numele vicepreședintei Mogherini, dau cuvântul domnului comisar Hahn. Thank you, Mr. President. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului de la începutul mandatului, îmbunătățirea relațiilor cu continentul latinoamerican american a fost o prioritate pentru un altul reprezentant vicepreședinte. Summitul UE uh, America Latină a accentuat natura strategică a parteneriatului nostru bazat pe valori comune care își propun să promoveze soluții comune la provocări globale. Întărirea relațiilor cu Cuba a fost un capitol fundamental din această strategie mai largă una din liniile, unele din liniile care au um, construit politicile globale timp de decenii se schimbă astăzi uh, cu mare repeziciune. Uneori um, neglijăm uh, schimbările pozitive care au uh, loc. Nu trebuie să ratăm oportunitățile care apar. Europa nu poate să rămână în umbră atunci când altcineva face istorie. Trebuie să urmărim aceste schimbări pentru a ne asigura că rezultatele reflectă valorile noastre și prioritățile pe care le punem pe drepturile omului. În ultimele luni, înaltul reprezentant a avut uh, contacte cu uh, autoritățile cubaneze. În 2015 a avut loc o primă reuniune în Costa Rica Uh, cu uh, autoritățile cubaneze, precum și o serie de reuniuni cu președintele Castro, precum și cu ministrii de externe, economie, comerț internațional. În aprilie, ministrul de externe Rodriguez a venit la Bruxelles pentru a relansa dialogul oficial. În uh, marginea mm, summitului UE-CELAC au avut de asemenea mm, loc noi întâlniri. Uniunea Europeană negociază orientările um, acordului politic cu uh, Cuba, PDCA, de asemenea vizând o mântărire a cooperării între Cuba și Uniunea Europeană. Având în vedere reformele incipiente la nivel intern uh, din această țară, întreprinse de uh, președintele Castro și având în vedere și angajamentul bilateral uh, crescut uh, al statelor membre. ne dorim o promovare mai eficientă a obiectivelor europene în relațiile cu Cuba, încurajarea eco reformelor economice și politice, promovarea drepturilor omului, uh, Acordul va include capitole privind dialogul politic, cooperarea, precum și comerțul. Uh, aceste negocieri au fost relansate în aprilie 2014 și au continuat și în 2015. Contactele dintre doamna Mogherini și autoritățile cubaneze din uh, ultima lună au uh, intensificat acest proces. În iunie, negociatorii au avut un, o nouă rundă de discuții la Bruxelles uh, discuții care au avut loc într-o atmosferă constructivă. Am reușit să obținem un progres substanțial, mai ales în ceea ce privește uh, dialogul și cooperarea politică. Și sperăm că acest capitol va putea fi uh, închis în următoarele mm, în următoarea rundă de discuții. La partea de dialog politic am avut schimburi de vederi productive unde pozițiile au fost clarificate. Astfel vom putea să pregătim mai, într-un mod mai aprofundat negocierile privind textul propus pentru următoarea rundă de la începutul lui septembrie. Probabil că știți că împreună cu primul ministru Bruno Rodriguez am ajuns la acordul de a accelera negocierile și de a le încheia cât mai rapid în beneficiul ambelor părți. Progresele obținute în această rundă de negocieri demonstrează angajamentul ambelor părți pentru întărirea relațiilor s-a obținut progres și într-un domeniu care va rămâne în centrul relațiilor UE-Cuba, drepturile omului și libertățile fundamentale. În martie s-a propus uh, primului ministru Rodriguez să înființeze, să, să, să, să creeze un dialog structurat privind drepturile omului. În cadrul negocierilor de la Bruxelles am ajuns la acordul de a începe negocierile și pe uh, dialogul privind uh, drepturile omului. Reuniunea pregătitoare și constitutivă a avut loc în iunie la Bruxelles, condusă de reprezentantul special uh, Stavros Lambrinidis, reprezentantul special pentru drepturile omului din partea Uniunii Europene. S-a definit formatul și obiectivele unui astfel de dialog înainte să se încheie și uh, concluziile uh, PDCA. Liniile necesare vor fi decise în lumina acestui acord și apoi vor fi formalizate. Dialogul ne dă posibilitatea să îmbunătățim înțelegerea reciprocă privind drepturile omului, schimbul, să schimbăm experiențe și bune practici, precum și să încercăm să identificăm domenii potențiale de cooperare între UE și Cuba. De asemenea, reprezintă o platformă pentru abordarea uh, evoluțiilor celor mai recente și atunci când este necesar să vorbim și despre acele îngrijorări legate de cazuri individuale. Uh, acest dialog permite furnizarea de feedback și la nivel politic. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, în lumina acestui angajament pozitiv, am fost dezamăgiți să auzim de incidentele care au avut loc la Havana săptămâna trecută, precum uh, și acel val de violență și de detenții. Nu trebuie să fie îngrădită exprimarea pașnică a opiniei și reprimarea agresivă a celor care își exprimă opinia nu este acceptabilă. Ne așteptăm ca autoritățile cubaneze să ia toate măsurile necesare pentru a remedia situația și le cerem să permită toate formele pașnice de exprimare. altul reprezentant um, a explorat de asemenea posibilitatea cooperării pe mai multe aspecte de politică externă. Este vorba despre Columbia uh, și de negocierile dintre guvern și uh, forțele, forțele FAC. De asemenea, Uh, Cuba joacă un uh, rol important în acest uh, proces și ne gândim și la cooperarea pe aspecte climatice în lumina apropiatei conferințe climatice de la Paris. Recenta apropiere dintre Cuba și Statele Unite a fost de asemenea abordată. Săptămâna trecută, Cuba și Statele Unite au anunțat redeschiderea ambasadei, ambasadelor de la Washington și de la Havana. venind în continuarea declarațiilor făcute de cei doi președinți și creând astfel noi oportunități pentru Cuba. O îndepărtare a Cubei nu ar mai avea niciun sens în lumea de astăzi. Este un război rece pe care cu toții vom fi fericiți să-l încheiem popoare care au suferit uh, din cauza acestei diviziuni ani de zile și un embargo care astăzi este învechit. Uniunea Europeană a luat mereu poziție împotriva acestui, acestei măsuri unilaterale și nedrepte care afectează și din punct de vedere umanitar și din punct de vedere uh, economic relațiile dintre aceste state. Vă mulțumim. Următoarea Urmează vorbitorii din partea grupurilor politice în numele PPE. Domnul de Grandes Pascual, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste informații foarte cuprinzătoare și extinse și, evident, pline de speranțe. Este clar că dialogul acesta crucial avansează și este clar chiar din ceea ce a spus dumneavoastră foarte diplomatic, că dialogul politic trebuie să avanseze. Eu sunt de părere, domnule președinte, domnule comisar, că începutul acestor negocieri și acordul politic în ceea ce privește cooperarea și pe de o parte și uh, Uh, faptul că s-au decongelat și relațiile cu Statele Unite sunt evenimente care au marcat un punct important în istorie în ceea ce privește relațiile față de Cuba. Și este evident, domnule președinte, că în Cuba există schimbări. Schimbări care eu aș fi vrut să fie mai rapide, care imprimă o nouă direcție și în consecință aș dori de asemenea ca Uniunea Europeană să fie foarte prezentă pe durata acestui proces, așa cum spunea domnul comisar Adinauri și marea majoritate a țărilor din America Latină reprezintă o întreagă rețea de acorduri economice și politice și Cuba face parte din acele puține excepții pe acest continent și să sperăm că în următoarele luni vor fi condiții propice pentru a obține acest acord, acest dialog politic, în așa fel încât să avansăm și să intensificăm relațiile noastre cu Cuba. E vorba de un capitol foarte important și anume cadrul acesta de negocieri care se referă, printre altele, și la drepturile omului și mă bucur de faptul că l-ați subliniat în intervenția dumneavoastră. E vorba de un prim dialog la înalt nivel între autoritățile europene și Cuba, din Cuba. Doamnelor și domnilor, drepturile omului, libertățile fundamentale nu sunt subiecte pe ordinea de zi internă, ci vorba de valori, valori pe care se bazează Uniunea Europeană. Și E vorba și de valori pe care prietenii Cubei, noi ca și spanioli, vrem să le promovăm. Și, așa cum am spus la începutul intervenției noastre, am constatat că există pași timizi în direcția potrivită. Însă acum avem încrederea că, într-adevăr, Cuba va aparține cubanezilor și că va fi o țară perfect integrată la nivel internațional, o țară plină de prosperitate și de libertate. Și pentru a încheia, domnule președinte, ne dorim cooperare politică și asta înseamnă că toate părțile participante trebuie să se angajeze pe deplin. Cuba deocamdată face acest lucru în mod destul de timid și de aceea, pentru a negocia, e nevoie de mai multă timp, pentru că democrația ia timp. Și e clar că e vorba de un subiect cu adevărat revoluționar. Mișto. Mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să nu depășiți timpul alocat pentru intervenție. Și acum din partea grupului uh, Socialiștilor și Democraților, domnul Zorin. Domnule președinte, domnule comisar, Uniunea Europeană trebuie să dezvolte împreună cu Cuba un parteneriat puternic, strategic, bazat pe cooperare pentru dezvoltare, relații economice și comerciale și dialog politic. Unii poate se întreabă ce are Uniunea Europeană de oferit în așa fel încât să încurajeze Cuba să se deschidă față de valorile democratice. Trecem printr-o perioadă grea, dar avem în continuare un model de dezvoltare bazat pe oameni. Un model care ține cont de serviciul public, de îngrijorările sociale, de libertatea de expresie și așa mai departe. Avem posibilitatea de a include Cuba în sistemul european de preferințe tarifare, în așa fel încât să încurajăm respectarea lucră drepturilor lucrătorilor și drepturile omului. Domnule comisar, trebuie să acționăm rapid. E important să revizuim poziția față de Cuba. Este veche, nu mai este, actuali, nu mai, este uh, nu mai corespunde realității, mă scuzați, și la fel se întâmplă, de fapt, în general cu dialogul cu America Latină și Centrală. Este un dialog vital, mai ales dacă ne dorim să avem o viziune comună, durabilă. Dialogul cu societatea civilă, cu instituțiile cubaneze trebuie să fie unul complet, să nu avem niciun fel de idei preconcepute în numele socialiștilor și democraților, doresc să manifest sprijinul nostru pentru eforturile înalte reprezentante în acest domeniu. Ar trebui să încurajăm Cuba înspre o democrație inclusivă și deschisă, creând un mediu pentru dezbatere. Toate aceste lucruri ar trebui să însoțească dezvoltarea durabilă și un nivel uh, de performanță al serviciilor universale accesibile pentru toți. Să fie un model social comparabil cu al nostru, să construim punți de legătură pentru o lume mai bună, pentru că trecem prin vremuri grele. Este o provocare extraordinară, dar este una pe care trebuie să o câștigăm. Mulțumesc foarte mult. În numele ECR, Bastian Belder. Mulțumesc. Din punctul meu de vedere, din punctul țărilor de jos. Există contacte de ani de zile cu Cuba, mai ales în domeniul religios. Există un interes mare pentru viitorul relațiilor între Cuba și Uniunea Europeană. În ceea ce privește situația din Cuba, contactele cu autoritățile cubane cubaneze sunt uh, un lucru bun, dar trebuie să avem contacte și cu organizațiile societății civile, cu militanții pentru drepturile omului. Dezvoltarea economică este indispensabilă pentru Cuba. Există acum deschideri care vor permite uh, punerea în aplicare a unor inițiative europene, însă în același timp trebuie să avem uh, contacte și legate de cazurile flagrante care continuă să existe în uh, domeniul încălcării drepturilor omului. Este scandalos că în continuare există foarte multe persoane care merg la închisoare nu pentru că au comis deja o infracțiune, ci pentru că riscă să o comită. Uh, o astfel de situație nu este posibilă într-un context de relații normale. Mulțumesc. Are cuvântul acum în numele ALDE domnul Mauro Barandiran. de insistenție. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am insistat atâtea luni și am solicitat această dezbatere în ceea ce privește Cuba, de fapt, am obținut acest lucru ca o mare intervenție a două mari grupuri politice din acest Parlament, ideea fiind ca înalta reprezentant, doamna Mogherini, să fie prezentă. Și uitați, noi aici suntem, dar doamna Mogherini nu e, dar reprezent domnul Han. Bun, e păcat și deplorabil faptul că uh, doar anunțul acesta de deschidere a relațiilor diplomatice dintre, Uniunea, dintre SUA și Cuba a Uh, reprezentat un îndemn pentru multe guverne pentru a se felicita pentru, față de această normalizare a relațiilor și pentru a acordat aș acorda timp în așa fel încât să-și împartă prăjitura, tortul din Cuba. Dar nimeni nu se referă la democrație și la drepturile omului, însă asta nu poate, nu poate, nu poate să existe pentru că trebuie să discutăm și cu reprezentanții societății civile. Uităm situația oponenților ă, din, disidenților din Cuba care de zeci de ani au fost persecutați și atât în interiorul insulei Cuba, ă, din Cuba și în exteriorul acesteia există persoane care s-au luptat pentru a obține democrație, pentru a obține mai multe drepturi. Și nu pot decât să insist încă o dată asupra faptului că negocierile acestui tratat bilateral între Uniunea Europeană și Cuba trebuie să fie însoțite de un nou acord necondiționat în ceea ce privește eliberarea prizonierilor politici și însoțit și de dezvoltarea libertăților civile pe această insulă, fără de care valori valorile europene vor fi pur și simplu lăsate deoparte pentru totdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și acum, din partea GUE, doamna Sacorafa, un minut. Mulțumesc! Dragi colegi, trăim în vremuri foarte critice, cu război rece. Efortul pentru o îmbunătățire a relațiilor cu Cuba este răspunsul pentru cei care vor un embargo. E important pentru că e o țară mică care mai bine de 60 de ani s-a aflat sub uh, presiunea acelui embargo ucigător. Este un stat care merită drepturi egale. Astăzi am avut discuția despre Grecia și am auzit mesaje similare Multe drepturi fundamentale au fost pur și simplu și sunt călcate în picioare. Așa că față de această politică e important să ascultăm ceea ce are de spus și ceea ce a realizat mândrul popor cubanez. Mai ales că în ultimii 60 de ani acești oameni au fost atacați. 13% din PIB e alocat, de exemplu, educației. Iar la cercetare au obținut foarte multe și au uh, un sistem de sănătate foarte bun, educație foarte bună, cercetare foarte bună, mai ales în ceea ce privește tratamentele și medicamentele. Deci eu susțin uh, bunele relații cu Cuba pentru că e până la urmă un popor care în condiții foarte, foarte grele, a rămas mândru și a reușit să decidă pentru sine întotdeauna. Doamna Sacorafa, uh, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Henkel. Acceptați provocarea, vă rog. Sacorafa, glauben Sie wirklich? Credeți uh, pe bune că mizeria din Cuba este un uh, Uh, o urmare exclusivă a embargoului uh, SUA? Pentru că toate celelalte țări pot să facă comerț cu Cuba. Discutați mai degrabă despre efectele socialismului, să nu confundați asta cu embargoul american. Nu sunteți de aceeași părere? Chiria Sacorafa este ton idio Aveți cuvântul acum pentru a răspunde la întrebarea domnului Henkel. Domnule Henkel, nu eu am venit cu aceste idei. Sunt lucruri bine știute. Nu putem nega realitatea. 60 de ani, Cuba a fost asfixiată din punct de vedere economic și social de către un alt stat. Să știți că la fel s-a întâmplat și cu și se întâmplă cu fâșia Gaza acum. Și cred că ar trebui să nu uităm că până la urmă Cuba merită o cale înainte, în așa fel încât să deschidem calea către dezvoltare și creștere. Ceea ce am văzut și vedem în continuare e foarte important și avem multe de învățat de la cubanezi. Mulțumesc, care cuvântul domnul Sadan Ortasun. Eh, Mulțumesc foarte mult, Dimitrios. E o mare plăcere când ești tu președinte. Trebuie să vă spun ne aflăm într-un moment în care ne confruntăm cu un, un, un, un element istoric și în numele grupului meu vreau să subliniez faptul că ne dorim ca aceste uh, negocieri trebuie să avanseze. Spuneam ora anomalie istorică sau punct de, de încercare în istorie pentru că uh, în 1996 a existat o poziție comună, dacă vă amintiți, uh, referitor la relațiile pe care le avem cu Cuba. Așa că noi, în, grup, în calitate de grup politic, ne dorim ca lucrurile să se schimbe, să avansăm, să normalizăm relațiile dintre UE și Cuba și acestea să nu se uh, transforme doar în oportunități acordate întreprinderilor multinaționale. Nu, ci să fim capabili să construim într-adevăr un parteneriat echitabil pe picior de egalitate Uh, și să colaborăm cu acest uh, popor, cu această țară și să sperăm că Uniunea Europeană va putea juca un rol foarte pozitiv, în așa fel încât odată pentru totdeauna să punem capăt acestui embargo din partea uh, SUA, care a dus la o periclitare a economiei în mod serios. Și în numele grupului meu aș dori să vă spun că este foarte important ca aceste negocieri să avanseze și să fie încununate de succes. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Și acum timp de un minut. Din partea FDD, domnul Castaldo. președinte, siamo di fronte a una... Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu o ocazie istorică de decenii putem să facem să dispare embargoul împotriva Cubei, un embargo care uh, a costat industrializarea acestei țări și uh, cu toate acestea, sectorul sănătății, deși a avut mult de suferit, s-a uh, dezvoltat uh, rata mortalității având cifrele pe care le cunoașteți pe acest continent. Însă nu este niciun fel de cucerire nici pentru noi, nici pentru americani. Trecerea către o economie capitalistă s-ar putea dovedi a fi un adevărat șoc și cred că trebuie să fie identificate acele persoane care sunt capabile să gestioneze o astfel de situație pentru a evita noi inegalități și noi surse de sărăcie. Suntem gata să-i ajutăm pe prietenii noștri cubanezi, ne uh, repetând însă greșelile comise în trecut. Trebuie să insistăm pe aspectele economice, de drepturi ale omului, bineînțeles, dar în același timp nu trebuie să se vizeze exploatarea resurselor și a hidrocarburilor de care se vorbește atât. Mulțumesc! Are cuvântul acum în numele ENF doamna Arnotu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu pot decât să mă bucur de uh, apropierea diplomatică recentă între Uniunea Europeană și Cuba. Politicile de embargo și de izolare a țărilor care sunt considerate a fi adversare sau dușmane uh, au demonstrat că sunt ineficiente, poate chiar și nocive. Cu toate acestea, deplâng faptul că a trebuit să așteptăm ca mai întâi Statele Unite ale Americii să aibă o schimbare de atitudine față de Cuba după decenii de embargo sever cu consecințe dramatice pentru economia și pentru populația cubaneză, pentru ca în sfârșit Uniunea Europeană să se hotărască să facă exact același lucru. Cum putem pretinde mai apoi că Uniunea Europeană are o politică externă independentă, în timp ce, de fapt, ea nu se comportă decât ca și un vasal al SUA. Eu sper că această încălzire a relațiilor diplomatice nu se va face în, pe spuza adevărului și a cinstei. De când a ajuns la putere în 2008, Castro, Raul Castro a uh, ușurat cât de cât jugul regimului. Însă asta nu trebuie să ne facă să uităm represiunea politică teribilă de care au suferit cubanezii de peste 50 de ani și zeci de uh, mii de morți uh, uh, și milioane de morți, de fapt, cauzate de comunism peste tot în lume. Și dacă nu mă șel, un coleg din PP spunea acest lucru. Cu toții sperăm această schimbare, însă nu trebuie să uităm nici datoria pe care o avem, și anume memorie față de adevărate generații care au fost sacrificate pe Uh, uh, pe această ideolo ideologie uh, dictatorială și anume comunismul. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Doream uh, să salut uh, voința de deschidere pe care o arată Uniunea Europeană în ceea ce privește relațiile cu Cuba și încercarea sa de a implementa o nouă abordare în scopul de a iniția o schimbare politică. Nu trebuie însă să uităm că este vorba aici totuși de un regim totalitar și că trebuie să dăm dovadă de o mare prudență atunci când um, ne gândim la normalizarea relațiilor noastre cu Cuba. Pentru regimul lui Raul Castro, uh, dezghețul relațiilor nu înseamnă să fie sinonimă cu o reformă politică. Casta familiei Castro nu are nicio intenție, întrerupe domnul președinte, Domnule Preda, cred că este o problemă tehnică cu traducerea în limba germană. Este totul în regulă acum cu cabina germană? Da. Bun, domnule Preda, vă rog, continuați. Spuneam așadar că pentru regimul Raul Castro, dezghetarea relațiilor, dezghetul relațiilor nu înseamnă să, neapărat o reformă politică. Uh, casta, familiei Castro, nu are nicio intenție să uh, ușureze presiunea asupra opozanților politici. Guvernul cubanez continuă să pedepsească orice disidență și să descurajeze orice formă de critică. Manifestațiile pașnice uh, aduc panică în rândul regimului cubanez, care n-a ezitat recent să interpeleze pe soțiile prizonierilor politici. Da, ă, zeci de prizonieri politici din Cuba și mii de nevinovați sunt încă deținuți în mod arbitrar și condamnați. Nu există nicio îmbunătățire în ceea ce privește libertatea de exprimare. Vă reamintesc că Guillermo Farina s-a trebuit să aștepte trei ani înainte să primească primul Zaharov aici, în acest Parlament pentru că autoritățile cubaneze nu i-au permis să vină să își recupereze premiul. Cuba se regăsește în aceeași situație și astăzi. Cine, oricine își permite să critique guvernul sau să uh, scoate la lumină încălcările flagrante mm, ale drepturilor omului este pedepsit cu severitate. Este încă interzis să nu respecti linia oficială a guvernului. Acesta este modul de funcționare al unui proiect totalitar cu o ideologie unică și obligatorie. Dacă vom miza pe ideea că niște schimbări economice vor antrena și evoluții politice, mi se pare că vom face un pariu riscant. Trebuie să fim foarte atenți la evoluția situației cubaneze pentru ca uh, fenomenul castrismului să nu se perpetueze sub o nouă formă de autoritarism după modelul anumitor țări comuniste. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Acum două minute, domnul Hareghi Atondo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a transmite domnului comisar și echipei doamnei Mogherini felicitările mele, pentru că eu cred că este important ca Parlamentul nostru să felicite ă, această decizie politică pe care reprezentanta a luat-o și anume să meargă în Cuba. Uniunea Europeană, cu câteva luni înainte, a constatat că SUA și-a normalizat relațiile cu Cuba. Și asta e important. E important de ce? Pentru că și Cuba e o țară importantă. Cuba este o țară cu influență geopolitică foarte mare în acea regiune. Și dacă vă uitați la procesul de pace în Columbia, vă dați seama cât de importantă este Cuba. Apoi, influența ideologică pe care o are Cuba în toată America Latină și vă dați seama că, de fapt, Cuba este o țară importantă. Și apoi, nu ca de în întâmplare, Statele Unite au hotărât să reia relațiile cu această țară, pentru că vor să se placeze din nou ca și influență în America Latină. Și e ceva bine, e ceva bun. Vreau să vă felicit, dar Uh, nu trebuie să avem prejudecăți și uh, față de Cuba. Uh, trebuie să ne uh, uităm la poziția comună pe care o avem în momentul de față, una depășită, una veche. Uh, lucrurile se schimbă, se accelerează, evoluează cu viteză maximă. Și nu e bine ca Parlamentul European să se uite la Cuba așa cu, cu, cu privire simplificată, simplistă, pro-Cuba sau anti-Cuba. Nu, pentru că astfel nu vom reuși niciodată să rezolvăm o problemă importantă pentru Europa și anume să ne plasăm în America Latină și să recuperăm un spațiu politic deosebit de important, fundamental. Trebuie să trecem trecem dincolo de simplism. Trebuie să ajutăm Cuba să facă acea tranziție democratică. Democratică! Dar asta nu trebuie să se facă pe baza unor exigențe și uh, să le impunem niște principii pe care ei nu le vor accepta. Noi trebuie să fim inteligenți. Modificarea va veni, schimbarea vor veni în Cuba, schimbări uh, radicale, cu uh, schimburi uh, interpersonale. Însă Europa ce trebuie să facă este să ajute această tranziție și trebuie să ajute Cuba să meargă în direcția aceasta. Mulțumesc! Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γκάλερ. Τη δέχεστε. Αβέτσε un cartonaș albastru, îl acceptați? Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γκάλερ. Τη δέχεστε. Πάρτε τον domnului Γκάλερ. Καλό κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο. Poftiți, domnule Γκάλερ. Mulțumesc, stimate coleg, ați spus că trebuie să uh, promovăm schimbarea și prin comerț. Nu sunt în principiu împotriva acestei idei, dar nu aveți oare părerea că cei care dețin acum puterea utilizează liberalizarea comercială pentru a se pune pe, pe ei în pole position, în așa fel încât uh, uh, să beneficieze de anumite uh, lucruri economice? N-ar trebui oare să existe și o altă agendă? Pentru răspuns acum. Nadie lo sabe realmente. Nadie... Nimeni nu știe exact cum anume se vor produce aceste schimbări. Nimeni nu știe încă de pe acum care va fi sistemul politic ce se va crea în Cuba. Însă, probabil că schimburile comerciale, schimburile între oameni, uh, uh, uitați-vă la numărul de americani care au venit pe insulă în ultimele șase luni. Uh, vă dați seama că aceste schimburi, uh, experiențe cu deschiderea către internet, cu uh, deschiderea către mijloacele de comunicare, nu va exista libertate, ba va exista. De aceea trebuie să fim inteligenți și să lucrăm în această direcție, să profităm de schimburile comerciale, pentru că doar așa vom ajunge pe calea cea bună. Mulțumesc. Domnul Henkel din partea ICR. Ca reprezentant al industriei germane, ca membru al Amnesty International mulți ani de zile, m-am întâlnit uh, în repetate rânduri cu Fidel Castro și am discutat ore în șir despre drepturile omului, mai ales când a fost abolită pedeapsa capitală. S-a întâmplat în anul 2003, a fost suspendată, nu neapărat abolită. Am discutat și despre situația catastrofală economică, despre proasta aprovizionare a populației, despre casele deteriorate din Havana. Știi, fiecare dată pe post de scuză a spus că totul e din cauza embargoului american. I-am spus că alte țări ar putea face comerț cu Cuba, că nu se poate ca asta să fie singura cauză. Embargoul american a fost scuza lui de bază pentru a rămâne la putere. Doamnelor și domnilor, dacă pe atunci n-ar fi existat embargoul, să știți că uh, frații Castro ar fi de mult istorie și n-am mai avea nici deținuți politici la ora actuală în Cuba. De aceea Uniunea Europeană ar trebui să facă presiuni pe lângă americani ca să ridice definitiv embargoul. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Telițca. Ah, ah, Domnule președinte, domnule comisar, sunt ultima persoană care ar putea să apere politica cubaneză din ultimele decenii și sunt ultima persoană care ar spune că a avut succes, însă sunt prima persoană care spune că dacă ne întrecem cu americanii care vor fi din ce în ce mai rapizi uh, și mai direcți într-un moment în care sunt foarte puțin uh, puține schimbări în Cuba, ar putea fi o greșeală mă uit la un document semnat de mii de cubanezi care se numește, la un, care se numește Acord pentru Democrație în Cuba. Și dacă ne uităm la punctul 9 și la punctul 10, niciunul din aceste puncte nu a fost implementat. Iată ce cred cubanezii că trebuie neapărat făcut. Deci da, cred că trebuie să existe o apropiere. Sunt sigur că există beneficii pe care le putem extrage de aici și pentru noi și pentru cubanezi, dar trebuie să existe condiționalitate. Condiționalitate însemnând că dacă regimul cubanez face A, noi o să facem B. Dacă uh, regimul cubanez face altceva, noi vom răspunde cu uh, o reacție similară. Deci, nu trebuie să uh, permitem regimului cubanez, uh, nu trebuie să-i facem niciun fel de concesii. Uh, trebuie să implementeze reforme democratice, să elibereze pe prizonierii politici, să respecte drepturile omului. Uh, nu putem uh, să credem că se vor face schimbări atât timp cât nu se schimbă ordinea juridică. Așadar, sunt sigur că Comisia și înaltul reprezentant uh, vor uh, analiza această problemă a condiționalității și așteptăm rezultatele. Mulțumesc, spune domnul președinte. Bună ziua tuturor și <laughs> continuăm dezbaterea cu domnul Cuzo Permui. în materie. Mulțumesc. Aceste negocieri înregistrează progres. Și există un progres dacă e respectat dreptul popoarelor, dreptul internațional și uh, drepturile stipulate prin ONU. Dar pentru ca toate aceste lucruri să devină realitate, e important să se renunțe la acele precondiții care nu permit normalizarea relațiilor. E vorba de faptul că relațiile bilaterale devin irelevante. Spunea reprezentantul, Nate, reprezentantul Doamne Mogherini că aceste relații vor fi duse mai departe, dar noi vedem cât de inutile au fost acești ani de destabilizare ar trebui să gândim și în, uh, în acești termeni și în celelalte relații cu uh, țările din America Latină. Domnul Corau, un minut. O, si parla, si parla di Cuba. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care vorbim despre Cuba, constatăm că, în mod febril, încercăm să ajungem la un acord cu această țară, ca și cum țările cu care avem un acord sunt țări în care totul merge ca pe roate, în care există condiții de creștere și de dezvoltare fantastice. Eu am îndoieli și, sincer, mă îngrijorează acest lucru, pentru că deschiderea aceasta s-ar putea să fie adevărat, să se transforme într-o adevărată agresiune capitalistă. Capitalistă față de un țară care era diferită, cu un sistem remarcabil, sănătate remarcabile, uh, învățământ remarcabil, evident. Uh, România de discutat despre drepturile omului. Dar putem discuta despre asta, spre exemplu, vorbim și despre uh, Guantanamo. Așa că după părerea mea, vor exista într-adevăr progrese în relațiile noastre cu Cuba, dar în același timp va trebui să facem, să stabilim și niște priorități. Are cuvântul domnul Obermeier, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc. Uniunea Europeană este cel mai important partener economic și comercial. 2 miliarde de euro este volumul comercial pe an, în ultimul an asta a fost ehm, iar eh, relațiile diplomatice cu Cuba, iată că sunt reluate acum. Discutăm despre accesarea de noi piețe. SUA să știți că de fiecare dată când dorește să acceseze o piață nouă, nu acționează foarte rapid. Șase ani au uh, trecut până ce să primim un mandat. Iar noi, europenii, avem o sarcină foarte importantă. Dincolo de respectarea drepturilor omului, în Cuba trebuie semnalate și aspectele pozitive, cu educația și formarea, cu deschiderea pieței uh, și așa mai departe. Cuba are nevoie de o componentă europeană puternică, de sprijin european cu o economie socială de piață și sper să avem o Cuba, o țară liberă, democratică, pentru că eu am încredere în Cuba, în cubanezi, într-o țară liberă și socială care împărtășește valorile democratice europene, spune domnul Obermeier în spaniolă. Domnul Valesa are cuvântul acum. Un minut și jumătate. Uh, uh, Mulțumesc. Am deschis un nou capitol în relațiile noastre cu Cuba. Americanii au făcut același lucru, totuși încălcările drepturilor omului rămân o constantă în 2015. Detenția pe termen scurt și detenția arbitrară au fost în creștere. Uh, există încă prizonieri care sunt izolați, care, prizonieri politici care sunt izolați, care sunt agresați. Um, există restricții în ceea ce privește libertatea presei, libertatea internetului, um, monitorizarea drepturilor omului nu este recunoscută ca o activitate legitimă, iar militanții locali pentru drepturile omului sunt um, agresați. Uniunea Europeană a avut primul uh, dialog la înalt uh, nivel privind drepturile omului în Cuba. Uh, s-a trecut așadar, se poate trece la prima etapă a unui dialog constructiv. Dacă ne uităm la viitor, nu putem accepta ca aceste încălcări să continue. Trebuie să avem o poziție față de Cuba care să vorbească despre cooperarea economică și politică Uh, pe drumul către o democrație liberă. Mulțumesc, domnule Valesa. Are cuvântul acum doamna Gil. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că acum Cuba se deschide către lume, este strage, stra, uh, foarte important și strategic ca noi să reușim să reprezentăm toate interesele noastre. Așa că salut vizita din luna martie a doamnei Mogherini în Cuba pentru a negocia uh, un acord. Uh, și vă pot asigura de sprijinul tuturor statelor membre pentru a obține un astfel de acord. Dar vă așteptăm din partea dumneavoastră și informații în ceea ce privește dialogul pe drepturile omului, pentru că uh, da, în ultima vreme s-au îmbunătățit un pic uh, situația drepturilor omului și eu cred că dialogul și acordul comercial ar putea să fie astfel un instrument pentru a induce schimbări pentru a induce stimulente uh, în așa fel încât în mod treptat, treptat să putem uh, liberaliza și acest uh, domeniu. Dar e vorba și de politică și e vorba și de strategie. Strategia noastră trebuie să țină seama de relațiile pe care le are Cuba cu China și cu Rusia și uh, au semnat recent un acord cu Rusia care să permită redeschiderea unor uh, baze de spionaj pe teritoriul Cubei. Uh, aceștia sunt parteneri, fac investiții. După cum vedeți, există foarte multe interese care se suprapun în acest context, ca să nu uităm și SUA. Și acum întrebarea este dacă domnul comisar sau doamna Mogherini uh, încearcă să vadă care sunt diferitele piste de colaborare în domeniu și cu Statele Unite pe tema Cubei. Mulțumesc minut. Eh, Mulțumesc. Negocierile dintre Uniunea Europeană și Cuba sunt pozitive. Ne axăm pe dialog. Acest acord va fi un succes doar dacă oprim Uniunea Europeană uh, din intervențiile sale în politica internă cubaneză. Nu putem noi să spunem că Cuba trebuie să renunțe la un sistem uh, medical sau educațional liber, de exemplu. Trebuie să avem o abordare bazată pe principiul non-discriminării, respectul pentru autodeterminarea poporului, respectarea Cartei Fundamentale. Iar până la urmă aș vrea să întreb Comisia dacă nu consideră că o politică bazată pe egalitate înseamnă revocarea poziției comune față de Cuba imediat. Mulțumesc, domnul Stir, un minut și jumătate. Se odvia u Mulțumesc. Discuția aceasta se poartă într-un context în care relațiile dintre SUA și Cuba sunt uh, cu efecte ample. Chit că se dorește, există o politică a apropierii și populiștii până la urmă pot să o utilizeze în scopuri proprii. La fel și uh, liderul de la, din Venezuela. E vorba de lideri care se bazează pe anumite ideologii, uh, care transmit mesaje ideologice. Noi trebuie să interpretăm corect mesajul normalizării, pentru că poate o să rezulte în democratizare și respectarea drepturilor omului în uh, toată regiunea, nu doar în Cuba. Eu sunt așadar împotriva declarațiilor stângii europene. Uniunea Europeană are de multă vreme relații diplomatice cu Cuba și de multă vreme am ajuns în punctul în care de-abia acum SUA se orientează pentru a fi cu Cuba. Avem nevoie de parteneri în America Latină, dacă e vorba de promovarea drepturilor uh, omului și de promovarea valorilor comune. Despre asta va fi vorba în acord, iar acordul acesta trebuie să fie unul ambițios, pentru că oferă perspectiva unui nou stat cubanez în care să nu mai existe clientelism politic, în care să fie garantată libertatea de exprimare și în care drepturile cubanezilor să fie respectate, inclusiv dreptul de a alege liber în campania electorală să nu ne îndepărtăm de aceste valori, pentru că riscăm să lăsăm uh, să, să lăsăm face poporul să fie dezamăgit. Mulțumesc. Doamna Valenciano. Doamna Valenciano, la parola. Doamna Valenciano, aveți cuvântul. Minută. Pe un, minut. un minut? Un minut, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că ascultând anumite discursuri aici în Parlament, am impresia că nu s-a întâmplat nimic în ultimii, știu, 15-20 de ani. Sunt persoane care au exact aceleași poziții, deși există o evoluție, în cazul acesta al Cubei, o evoluție evidentă. Lucrurile s-au schimbat și cum lucrurile s-au schimbat și noi avem obligația și datoria să fim la zi și să nu fim așa de întârziați așa cum suntem în această situație în ceea ce privește relațiile noastre ale UE cu Cuba. trebuie să punem capăt embargoului. Am cerut asta de sute de ori în Parlament. E adevărat că trebuie să discutăm și despre drepturile omului și am făcut acest lucru. Domnul s a lansat un dialog cu omologii din Cuba pe acest subiect. Dar dacă acest subiect este foarte important, dacă există un subiect important, tocmai acesta este. Așa cum spunea un coleg, e vorba aici de o anomalie, anomalie istorică, anomalie politică și s-ar putea să fie și adevărată patologie a acestei uh, Parlament. Noi trebuie să fim la zi, să fim inteligenți, să fim la înălțime, trebuie să acord, semnăm un acord cu Cuba și să cerem cubanezilor, ca și altor popoare, să respecte drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, doamna Valențianu, și acum are cuvântul um, colegul Calister, un minut și jumătate domnule președinte statele unite și cuba au decis că este timpul pentru o schimbare. eu cred că noi europenii nu ar trebui să observăm acest proces ci să ne implicăm și noi. în ciuda unor critici această nouă abordare diplomatică se bucură de sprijinul poporului american și va fi uh, continuat de multe alte persoane. Renoirea relațiilor diplomatice este rezultatul unui leadership colectiv, precum și a unei uh, unui efort uh, multipartizan în uh, Congresul American. Societatea civilă, comunitatea economică, organizațiile de cult, sectorul privat, toate s-au implicat. de ambele părți uh, s-a vorbit despre o mm, dorință clară de schimbare în urma a cinci decenii de eșecuri. Uniunea Europeană ar trebui să salute această decizie și prin canalele diplomatice să încurajeze această tranziție care este benefică pentru ordinea globală și regională și mai ales pentru poporul uh, cubanez. Sprijinul nostru ar trebui să meargă către încurajarea democrației în Cuba, fără să legitimăm în niciun mod regimul autoritar la putere. Tranziția la Cuba este Uh, o modalitate de a elibera potențialul continentului american în, uh, pe linia valorilor comune, pentru a-l cita uh, pe John Kerry. Cred că Europa nu ar trebui să stea deoparte. Mulțumesc, are cuvântul domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru informațiile furnizate în ceea ce privește felul în care se va semna acordul cu Cuba. E clar, se avansează și să sperăm că Uniunea Europeană și statele sale membre vor fi în măsură să obțină prin acest acord o prezență mai importantă, mai influentă în această insulă, în această perioadă importantă pe care o traversează. Acum, mai sunt și alte lucruri de ce trebuie rezolvate. Latura politică a acordului. S-ar putea ca autoritățile cubaneze acum să nu mai aibă neapărat nevoie nevoie să încheie rapid un acord cu Uniunea Europeană pentru că uh, și-au normalizat relațiile cu SUA după 50 de ani de ruptură de relații diplomatice. Pe de altă parte, nu știu dacă anumite reforme modeste, anumită deschidere uh, sunt suficiente pentru a modifica profund regimul din Cuba. Trebuie să avem o discuție în ceea ce privește uh, uh drepturile omului. Și domnul Ambrinidis, ca și reprezentant al UE și reprezentanții cubanezi, au avut uh, un început de dialog. Trebuie să încurajăm această schimbare, o modificare a legislației. Trebuie să le cerem să ratifice convențiile ONU în materie de drepturi uh, fundamentale, drepturi sociale pe care doar le-au, uh, le-au semnat și trebuie să continuăm să punem capăt diferitelor acte de intimidare față de oponenți și disidenți. Și acest lucru, de fapt, a fost figurează și în raportul adoptat recent de către noi. Și domnul comisar Han ne-a spus că astfel de discuții vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. E clar că Uniunea Europeană și Cuba uh, sunt, uh, au valori în comun, democrația, dorința de libertate și din toate aceste motive, sper că toate aceste la, ă, discuții care au fost lansate vor continua și că în dezbatere drepturile omului vor ocupa un loc foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Galer, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de părere că avem nevoie de o politică constructivă față de Cuba. Ar trebui să ținem cont, în primul rând, de interesul poporului cubanez. Avem experiență în ceea ce privește tranziția de la dictaturi comuniste la societăți democratice și cred că cubanezii vor democratizarea. Nu e vorba, pe de o parte, de continuarea uh, dictaturii comuniste cu uh, alternativa uh, americană. Nu, e vorba de ajutorul oferit oamenilor în așa fel încât ei să meargă mai departe pe calea democrației. O societate profund cubaneză, tradițională. Nu e vorba de tradiția comunistă care trebuie continuată. Nu e vorba de reînvigorarea fostului regim. Nu. E vorba de o democrație care a luat naștere, care se ia naștere la fel cum a luat naștere în multe state europene. Cum a spus și domnul Henkel SUA ar fi, și-ar fi, dacă SUA și-ar fi ridicat uh, embargoul acum mulți, mulți ani, cu siguranță alta ar fi Cuba uh, zilelor noastre. Sper să venim cu ofertele corecte și să cerem și o agendă pentru o masă rotundă cu un calendar și cu un obiectiv clar, în așa fel încât opoziția democratică să primească o perspectivă în Cuba, să poată negocia cu guvernul ca să aibă loc primele alegeri democratice, la fel cum s-a întâmplat în multe alte părți ale lumii. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem acum procedura Catch the Eye, intervențiile spontane, cu șapte intervenții. Domnul Polcek, un minut. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. <clears throat> Já by... Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune pentru început că tot ce a trăit Cuba în, urmă, în ultimele decenii reprezintă o povară foarte, gra, foarte grea, care trebuie ridicată. Dialogul cu Uniunea Europeană a început, însă nu ar trebui deschis fără condiționalitate. Cred că trebuie să stabilim niște limite clare, să ne axăm pe protejarea drepturilor fundamentale ale omului. Și ar trebui să ne gândim și la doctrina lui Václav Havel. Drepturile omului nu pot fi preschimbate cu nimic altceva de o valoare inferioară. Trebuie să ne asigurăm că negocierile vin în interesul, în beneficiul poporului cubanez. Aceste negocieri însă trebuie să aibă un cadru uh, foarte clar, foarte bine stabilit. Are cuvântul domnul Frunzulic acum un minut. Signore președinte Sassoli, it is about time. Mulțumesc, domnule președinte Sassoli. Este, a venit momentul să avem o nouă perioadă de relații cu UE, între UE și Cuba bazate pe necesitatea de a avansa din punct de vedere al democrației în această țară și de a încuraja schimbările și economice și, modifica- și schimburile economice. Noi uh, vedem că acum există o dorință de modernizare în Cuba și putem să promovăm acest lucru printr-un dialog politic pe subiecte importante, cum ar fi promovarea drepturilor omului, drepturilor cetățenești, libertatea de exprimare, în acest proces de tranziție important. Cuba are potențialul de a deveni o membru al țărilor ACP și trebuie să îi încurajăm să dezvolte relații cu aceste țări și să susținem solicitările sale, pentru că reprezintă un pas important către o întărire a relațiilor între UE și Cuba și să ne arătăm respect reciproc în uh, construirea acestei relații reciproce. E clar că Cuba va putea avansa pe viitor și eu sunt de părere că uh, uh, făcând acest lucru va avea multe de câștigat. Mulțumim foarte mult, domnule Frunzulică, și acum domnul Maria Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile cu America Latina sunt foarte importante. Trebuie să fie o strategie a Uniunii Europene în această lume modernă și diversă. Relațiile dintre Uniunea, și, Uniunea Europeană și Cuba sunt foarte relevante, pentru că Uniunea Europeană s-ar putea diferenția uh, față de SUA. Aceste relații vor face ca Cuba să aibă relații mai bune cu Occidentul. Sunt drepturi care trebuie respectate, bineînțeles, dar să nu mai fie folosit embargoul, să nu mai, mă scuza, să nu mai fie folosite aceste principii doar pentru ca Uniunea Europeană să intervină pur și simplu în Cuba. E important să existe respectul reciproc și respectul suveranității națiunilor. Iar Uniunea Europeană nu are voie să aibă în vedere resursele Cubei. Mulțumesc. Domnul Iacovcici. Imao sam prilike Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câțiva ani am avut posibilitatea de a discuta cu oamenii care au fost deținuți în Cuba și care au fost acuzați pe falsă dreptate uh, în niște procese de aparență. Am discutat cu aceștia la Barcelona și am resimțit o speranță, foarte multe așteptări uh, de la noi. Au fost mulți oameni care au avut de suferit în Cuba, sunt oameni care vor democrația și aceștia trebuie să se bucure de sprijinul nostru. Salut normalizarea relațiilor cu guvernul de acum și este bine că există progres. Se merge către democratizare. Relațiile economice, bineînțeles că pot să ne fie de ajutor într-o oarecare măsură, dar sunt convins că nu avem voie să uităm că poporul a suferit și suferă, iar noi toți Trebuie să respectăm drepturile omului, oriunde ar fi ei. Uh, mulțumesc. Are cuvântul. Doamna Konečna. Uh, Domnule comisar, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Mă bucur că v-am auzit pe toți spunând că o blocadă nu a dus niciodată la nimic bun. Un acord uh, fără fond, de asemenea, nu poate fi util. Dacă ne dorim să stabilim relații de parteneriat, trebuie să recunoaștem că am făcut greșeli cu politica noastră externă în trecut și acum trebuie să procedăm în mod corect. Vorbim despre drepturile omului, despre dreptul la o viață demnă, la un loc de muncă, la educație liberă. Toate acestea sunt drepturi ale omului care sunt absolut normale. Trebuie să uh, vedem dacă ele sunt normale însă și în Uniunea Europeană înainte să dăm lecții altora. Haideți să vedem în ce condiții trăiesc cubanezii și în ce condiții trăiesc europenii. Sunt recunoscătoare înaltului reprezentant pentru etapele pe care le parcurge, dar haideți să nu ne fie frică de viitor. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Scholtes. Eh, eh, domnule președinte de ani de zile cuba a fost un subiect tabu. timp de ani de zile a fost o țară izolată din punct de vedere economic, fie față de Europa, fie față de Sud, SUA. Și asta e clar că a avut consecințe pe ambele părți. Așa că salut eforturile făcute pentru a îmbunătăți relațiile cu Cuba și pentru a semna un acord cu această țară. Dar, în același timp, trebuie să fim prudenți în aceste eforturi, pentru că nu putem să ne permitem să impunem democrația uh, cubanezilor. Uniunea Europeană trebuie să respecte diversitatea și să recunoască dreptul poporului cubanez de a lua propriile lor decizii. Dacă e să discutăm despre drepturile omului și nu uitați că avem o curte a drepturilor omului aici în Strasburg, deciziile sale sunt importante, dar e clar că sunt multe lucruri de schimbat în acest domeniu. Și acum are cuvântul domnul comisar Han, care vorbește în numele înaltului reprezentant pentru politica externă, doamna Mogherini. Prezent. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi încă o dată pentru această dezbatere, pentru acest schimb franc de opinii. Și permiteți-mi în acest context să spun că am luat notă de comentariile domnului uh, Mauro Barandian, Maura Barandian, care a plâns faptul că doamna Mogherini nu e aici acum. Motivul este că domnia sa participă la discuțiile cu Iranul. Sper că este o justificare acceptabilă și sperăm să se poată găsi un acord cât mai repede. Revenind la dezbaterea noastră, ca de fiecare dată, Pozițiile au fost cât se poate de ample și nu este ușor să găsim uh, o conciliere. Am ascultat toate intervențiile cu mare interes și cred că Uniunea Europeană este pe calea potrivită. În 2014 am adoptat uh, un nou curs, acela al angajării cu Cuba, pentru a dezvolta relațiile noastre și pentru a găsi căi pașnice în așa fel încât să ne apropiem unii față de ceilalți. Avem un dialog pentru cooperare și acesta este un pas semnificativ pentru progres. Vom avea o platformă pentru un dialog constructiv și pentru sporirea cooperării. Consolidarea angajamentului nostru în regiune este importantă, încrederea reciprocă de asemenea. Acestea sunt elemente esențiale pentru a normaliza relațiile noastre. The EU experience could be... Experiența UE ar putea fi foarte relevantă pentru această țară și în căutarea sa pentru a atinge o modernizare putem să demonstrăm cum se poate combina o piață bazată, o economie bazată pe piață cu protecție socială crescută și cu participarea cetățenilor. Foarte dintre mulți dintre dumneavoastră și v-ați exprimat îngrijorări în legătură cu drepturile omului. Suntem uh, atenți la acest lucru și împărtășim cu dumneavoastră aceste temeri, așa cum le-am menționat și eu în introducerea mea. De aceea, acest subiect a fost deschis și dezbătut într-un mod consistent cu partenerii noștri cubanezi. Am hotărât să începem discuțiile cu privire la drepturile omului încă înainte de încheierea dialogului politic în ceea ce privește acordul de cooperare. Ne dorim să avem o platformă de cooperare pentru a avea niște discuții orientate spre rezultate cât mai curând posibil. Dacă Uniunea Europeană vrea să facă parte din acest proces istoric care are loc în Cuba și dacă ne dorim să uh, fim în mijlocul acestui proces, să încurajăm reformele, să avem ceva de spus în ceea ce privește drepturile omului, atunci un lucru ne rămâne de făcut, să intrăm în legătură cu Cuba. Și acest lucru îl facem și îl vom face și în lunile și anii care urmează. Mulțumim! Mulțumim discuția în legătură